Good afternoon. Bună ziua. O să începem. Bună ziua și bun venit. Este prima ședință comună a comisiilor Envi și DEVE în care vom discuta despre evaluarea comună a Uniunii Europene cu privire la progresul înregistrat, evaluare prezentată la Forumul Politic la nivel înalt ONU din iulie 2019. Îi urăm bun venit domnului comisar Mimița, care ne va informa cu privire la progresul înregistrat. Acum, din punct de vedere organizatoric, comisarul are timp până la ora 6 doar, așa că va trebui să fim eficienți cu toții o să avem o procedură de tip catch the eye, deci intervenții spontane, însă cine dorește să pună o întrebare să ridice cartonașul, astfel încât să vă vedem, să știm cine dorește să pună întrebări și să putem întocmi o listă a vorbitorilor. Sperăm ca toată lumea să poată să primească timp de intervenție, însă asta depinde și de voi. Estimările noastre ne spun că avem timp cam pentru 15-16 întrebări, însă toată lumea are la dispoziție doar un minut. Deci să vă încadrați într-un minut ca să putem fi eficienți. Cum spuneam așadar, este prima ședință comună în care discutăm monitorizarea implementării obiectivelor de dezvoltare durabile și în ce fel se realizează Agenda 2030. În februarie, cele două comisii au organizat o audiere publică în care primul vicepreședinte Timmermans a prezentat documentul de reflexie al comisiei. Tot acolo am discutat despre raportul privind dezvoltarea durabilă la nivel global și ce pași face fiecare stat membru concret pentru obiectivele de dezvoltare durabilă. După această audiere, Parlamentul nostru a adoptat o rezoluție în luna martie 2018 în care a arătat clar că este în favoarea primului scenariu din documentul de reflexie al Comisiei. Adică, Comisia ar trebui să propună o strategie tot cuprinzătoare pentru implementarea ODD-urilor de către UE și statele membre, inclusiv să prezinte politici interne și externe. Așadar, așteptăm cu interes să ascultăm prezentarea dumneavoastră, domnule comisar. Înainte de asta însă o să-i dau cuvântul colegului Thomas Tobe, care este președintele Comisiei DV. Mulțumesc, domnule Eichhout. Mă bucur că putem să începem acest uh, mandat parlamentar printr-o ședință comună. Ambele comisii se ocupă de dezvoltare durabilă și mă bucur așadar că avem ocazia să colaborăm uh, în prezența domnului comisar. Profit de prilej pentru a spune că mi se pare important ca cele două comisii să dea dovadă de leadership în cadrul Parlamentului European și să ne asigurăm că ODD-urile sunt pe deplin implementate în politicile Uniunii. După cum știți, secretarul general ONU a subliniat faptul că, în ciuda progresului înregistrat într-o serie de domenii, în ultimii patru ani, cu privire la anumite obiective, progresul a fost foarte lent sau chiar a, au existat regrese. În septembrie, liderii lumii sau se vor întâlni pentru a reflecta cu privire la această provocare. Vor discuta despre ODD-uri, pentru prima dată după 2015, iar comisiile noastre vor participa la acel summit. Mă bucur foarte mult că domnul comisar Mimița, care a fost la forumul politic la nivel înalt săptămâna trecută să prezinte evaluarea Uniunii, se află astăzi alături de noi. Această evaluare include și raportul de sinteză comună, care se intitulează Sprijinirea obiectivelor de dezvoltare durabile în lumea întreagă. Este un raport comun al statelor membre și Uniunii care sprijină țările în curs de dezvoltare ce doresc să atingă aceste obiective de dezvoltare durabilă. Îl rog pe domnul comisar Mimița să ne informeze cu privire la forumul la nivel înalt și pregătirea summitului din septembrie. Aveți cuvântul 10 minute. Vă mulțumesc foarte mult, domnilor copreședinți. Bună ziua, stimați eurodeputați și un călduros bun venit acum la începutul uh, sezonului parlamentar tuturor celor din Comisia Envi și Comisia DEVE. În special, un uh, bun venit călduros celor uh, nou aleși, dar și salutări călduroase celor pe care îi cunoaștem. Implementarea agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă reprezintă una dintre cele mai importante teme de care se vor ocupa cele două comisii în anii ce urmează. Eu sper să vă pot oferi informații relevante de la forumul politic de la nivel înalt de săptămâna trecută și să vă spun cum ne pregătim pentru summitul din septembrie care va avea loc la New York. Atunci, șefii de state și de guverne se vor reuni. Agenda pentru 2030 reprezintă o transformare majoră a modului în care abordăm dezvoltarea, din cauza că acum avem o abordare mult mai largă, universală. Eradicarea sărăciei trebuie să includă toate aspectele dezvoltării durabile, sociale, economice, de mediu și este o agendă care se aplică tuturor țărilor, inclusiv Uniunii Europene și statelor membre. Uniunea Europeană a jucat un rol major în revizuirea acestei agende și suntem uh, pe deplin angajați să facem toate eforturile pentru a promova implementarea sa aici acasă, dar și în restul lumii. Anul acesta marchează finele ciclului de patru ani al forumului, iar în uh, septembrie vom uh, face o revizuire a modului în care funcționează. Întâlnirea de săptămâna trecută ne-a ajutat să pregătim terenul pentru summitul din septembrie. Uniunea Europeană joacă un rol pozitiv, un rol constructiv și pot să vă spun că declarația politică a fost agreată în principiu de către toate statele membre încă înainte din forumul din iulie. Sigur, în trecut au fost uh, destule provocări, ne-a fost destul de greu să ajungem la acorduri, mai ales pentru că sistemul multilateral se află sub o presiune crescândă. Uniunea Europeană însă a dat mână forte la elaborarea acestui document, care este util, conține formulări foarte utile pe egalitate de gen, drepturile omului, climă, mediu, coerența politicilor, multilateralism, monitorizarea și evaluarea datelor. Dorim să ne folosim de această declarație convenită de toată lumea pentru a promova acțiuni mai rapide în ce privește realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă în lunile și anii ce urmează. Și sper ca dumneavoastră, Parlamentul European, să ne ajutați în acest sens. Națiunile Unite urmează să lanseze acea decadă a acțiunii, decada acțiunilor de dezvoltare durabilă în septembrie. La plenul forumului, noi am spus că ne păstrăm ferm angajamentul pentru Agenda 2030. Faptul că 26 din cele 28 de state membre și-au prezentat deja evaluările naționale cu caracter voluntar reprezintă o mărturie importantă. Și pentru prima dată, Uniunea Europeană în întregul său a prezentat un raport de evaluare comun. Iar comisarul Vela a găzduit împreună cu președinția finlandeză un uh, eveniment în marginea acestui forum pentru a prezenta pașii întreprinși de UE și de statele membre pentru a implementa ODD-urile la nivel intern și extern. Un lucru a fost clar de la început. Lumea se așteaptă ca noi să fim lideri în acest domeniu, să preluăm inițiativa eforturilor globale pentru a implementa Agenda 2030. Iar acest eveniment s-a bucurat de un mare interes și a cules laude din partea tuturor, inclusiv din partea Națiunilor Unite, prin intermediul secretarului general adjunct. Am pledat cu convingere pentru rolul Uniunii Europene și pentru dezvoltare durabilă. Pe baza unui document european recent adoptat, acel document de reflexie către Europa durabilă 2030, pe care noi l-am publicat în ianuarie anul acesta. Acolo găsim prioritățile cheie pentru promovarea acestei tranziții către durabilitate, către sustenabilitate, către o economie circulară, un sistem alimentar durabil, energie verde, mobilitate, pentru consolidarea pilonului social al drepturilor omului și pentru instrumente de politică orizontală, începând cu digitalizarea până la fiscalitate. Toate acestea vor ține cont de obiectivele durabile. Și mai avem și raportul publicat de către Eurostat în iunie cu privire la dezvoltarea durabilă, care arată că Uniunea Europeană a făcut progrese în aproape toate obiectivele. Sigur, la unele poate mai puțin decât la altele. În ce privește obiectivele de mediu, se arată că e nevoie de eforturi suplimentare. Apoi, raportul din 2019 cu privire la coerența politicilor în materie de dezvoltare completează acest tablou și ne arată cum politicile Uniunii Europene țin seamă de potențialul impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și apoi avem și primul raport de sinteză comun cu privire la implementarea consensului cu privire la dezvoltare din 2017. Acolo se trec în revistă toate eforturile făcute de UE și de statele membre pentru implementarea ODD-urilor în țările partenere, cele în curs de dezvoltare. Și avem un consens, anume că avem o contribuție crucială la implementarea Agendei 2030 la nivel global. Sunt recunoscător Parlamentul European care a lucrat cot la cot cu Consiliul și cu noi pentru a face posibil acest lucru. Avem uh, acțiuni noi, precum Alianța Africa-UE pentru investiții și locuri de muncă, avem planul pentru investiții externe, prin care 44 miliarde de euro vor fi investite în Africa și în vecinătatea Uniunii Europene până în 2020 și poate de 10 ori mai mult în următorul cadru financiar multianual. Avem, iată, baza pentru un nou mod de lucru cu partenerii noștri, inclusiv cu organizațiile multilaterale și mai ales cu Națiunile Unite. Acest lucru reiese din inițiativa noastră emblematică, care a beneficiat de o alocare de 500 de milioane de euro pentru combaterea oricăror forme de violență împotriva fetelor și femeilor. Am avut evenimente în acest sens, am avut reprezentanți de la societatea civilă, de la sectorul privat, din mediul academic. Mesajul a fost clar. Pentru a avea o reală influență, pentru a promova cu adevărat implementarea acestor obiective la nivel internațional, trebuie să putem dovedi, să demonstrăm că noi înșine le implementăm activ acasă la noi. pentru a genera o dezvoltare durabilă, să nu uităm că, de fapt, cu toții venim din țări care se dezvoltă, care sunt în curs de dezvoltare și trebuie să ne intensificăm eforturile pentru a integra sustenabilitatea în toate sectoarele. Săptămâna trecută, doamna Ursula von der Leyen, președintele nou ales al Comisiei, a subliniat importanța pe care o au obiectivele de dezvoltare durabilă și a spus că trebuie să regândim semestrul european pentru a îl alinia la acestea. Este o propunere foarte încurajatoare, propunere pe care sper ca Parlamentul European să o sprijine cu tărie. În plan extern, trebuie să creăm un nou elan pentru un uh, instrument de cooperare și de dezvoltare internațională, inclusiv uh, un instrument financiar. Uniunea Europeană dă peste 75 de miliarde de euro pentru ajutor uh, de dezvoltare, asistență internațională și suntem cel mai mare actor din lume în această privință. Uniunea Europeană și statele membre reprezintă cel mai mare actor în materie de dezvoltare la nivel global. Însă asistența oficială pentru dezvoltare reprezintă principalul instrument pe care îl avem, mai ales în combaterea sau eradicarea sărăciei globale, cu precădere în țările cele mai puțin dezvoltate, unde contextul e fragil. Însă, agenda pentru dezvoltare durabilă nu se bazează doar pe acest instrument, pentru că, în plus, lucrăm la un uh, mix, o combinație de ajutor uh, din partea Uniunii și resurse private pe care să le oferim celor care au nevoie. Apoi, noi nu dorim să fim doar cel mai mare actor în materie de dezvoltare din lume, ci și cel mai bun. Să fim cel mai bun înseamnă să intrăm în parteneriate cu toți ceilalți actori de dezvoltare pentru a pune în aplicare agenda pentru dezvoltare durabilă. Trebuie să rămânem puternici, cei mai puternici la nivel global, pentru ca obiectivele de mediu și de climă să rămână strâns aliniate cu abordarea pentru protejarea drepturilor omului. Și să avem o coerență mai mare a politicilor, un angajament al oamenilor, să avem în vedere și politicile de securitate, de migrație umanitare. La acest forum politic la nivel înalt am discutat cu partenerii prezenți modalități de a accelera punerea în aplicare a ODD-urilor, bazându-ne pe planificarea și alocarea la nivel național. Avem nevoie de un cadru de finanțare integrat pentru care să mobilizăm resurse de toate felurile, private, publice, internaționale și să le aliniem la implementarea ODD-urilor. Acest forum politic la nivel înalt mi-a oferit ocazia să am o serie de uh, întâlniri bilaterale cu directorii generali de la FAO, cel actual și cel care urmează să preia mandatul, cărora le-am transmis poziția Uniunii Europene. Am avut o serie de evenimente în marginea acestui uh, forum, unul care a fost uh, organizat împreună cu Franța, Spania și Mexic, dedicat inegalităților și schimbărilor climatice. Acolo am uh, arătat încă o dată angajamentul Uniunii Europene de a combate inegalitatea în toate aspectele sale. Eu sper ca Parlamentul European să se concentreze în mandatul său pe toate aceste teme. Stimați eurodeputați, este clar că sarcina pe care o avem în fața noastră este uriașă, dar e una foarte importantă. Parlamentul și Comisia Europeană au acum uh, ocazia să accelereze eforturile pentru punerea în aplicare a acestor obiective și salut eforturile ambelor comisii din mandatul anterior al Parlamentului care au încercat să integreze Agenda 2030 în toate politicile și sper că acest lucru să continue. Noi la Comisie așteptăm cu interes să colaborăm îndeaproape cu dumneavoastră în lunile și anii ce urmează și eu personal sper ca pe mulți dintre voi să vă văd acolo în septembrie la adunarea generală a ONU din New York. Mulțumesc! Thank you very much. Mulțumim foarte mult! Thank you very much. So we now do our first round of... Acum o să trecem la prima rundă de întrebări. După cum spuneam, un minut fiecare, pentru ca un maxim de participanți să poată spune întrebările. Primul, colegul meu, domnul Bușoi, din partea PP. Stă prezident. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule comisar, vă mulțumim foarte mult. După cum s-a spus ceva, ODE-urile nu sunt un obiectiv în sine, însă ne pot ajuta să creăm o lume mai bună. Printre cele 17 obiective m-aș concentra pe al treilea, care vizează secolul sănătății. Aici, sigur, noi ne descurcăm mai bine decât alte regiuni din lume. Însă, chiar la nivel mondial general s-au făcut progrese considerabile în ultimii ani mai puțină mortalitate infantilă, în principal din cauza vaccinării. De asemenea, a căzut și mortalitatea maternă, incidența HIV a scăzut și acesta din cauza, datorită datorii terapiilor cu, cu, meca, cu medicamente antivirale, antiretrovirale, malaria, de înapoi, tuberculoza rămâne o problemă, și nu doar pe alte continente, ci chiar și în anumite state din Europa Centrală de Est și de Sud. În primul și în primul rând, sigur, va trebui să ne îmbunătățim performanțele în materie propriile obiective și propria situație, dar cum putem contribui noi la realizarea obiectivului numărul 3 la nivel mondial? Mulțumim foarte mult! A doua întrebare, domnul Bulman, din partea socialiștilor. Mimica, please allow what you did, because I think the whole Parliament is grateful for... Domnule comisar, vreau să mă mulțumesc pentru toate cele realizate, pentru că, iată, Parlamentul a insistat să mergem pe această cale și, iată, dumneavoastră, de nici, într-adevăr, ne dat o lecție despre ceea ce trebuie făcut în anii și lunile care urmează. Suntem acum în uh, plin exercițiu holistic și dacă ne uităm la politicile noastre externe, politicile comerciale, politicile de dezvoltare, unde se îmbină diferite comp- componente, agricultură, mediu, politică socială, politică economică. Întrebarea care se pune este cum putem corela toate încercările noastre de a îmbunătăți situația cu întrebarea esențială a inegalității la care m-ați, v-ați referit și dumneavoastră. Inegalitatea este primul, principal obstacol în, în calea capacitării și a implicării cetățenilor. Dați-ne un sfat, dați-ne, faceți-ne o sugestie vis-a-vis -vis de cum am putea monitoriza și îmbunătăți mai bine politicile noastre. Thank you. Uh, next question on behalf of Renew, Madam Partea Renew Europe, doamna Rodriguez Ramos. Muchas gracias a, también por su... Eh, Mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră. Mi-ar plăcea să atrag atenția că, fiind vorba despre agenda privind obiectivele de dezvoltare durabilă, o agenda ambițioasă cu un schimb de uh, punere a accentului, cred că Comisia Europeană trebuie să își asume rolul de lider până la final. Iar cel mai important lucru este să fim capabili să stabilim o agendă cât se poate de clară, de indicatori, de valori, de referință și obiective care să ne ajute să realizăm de acum și până în 2030 evaluări ale impactului pentru a vedea cum ar trebui să reorientăm politicile, să dezvoltăm noi politici, inclusiv să reorientăm bugetele până la data respectivă dacă Uniunea Europeană va atinge aceste obiective este, și dacă pentru aceasta este necesar să sporim bugetul, așa cum s-a văzut în cazul bugetului pentru uh, protecția uh, mediului, că este nevoie de o suplimentare cu 25%, ei bine, atunci cred că trebuie să mobilizăm uh, aceste resurse. Pentru că dacă nu se întâmplă acest lucru, atunci țările în curs de dezvoltare nu vor putea să își atingă obiectivele la finalul acestei perioade. De aceea, cred că rolul de Riedel al Europei este foarte important. Trebuie să ne mobilizăm astfel încât să mobilizăm resurse la nivel intern în țările cu care colaborăm. Thank you very much. Mulțumim foarte mult din partea verzilor, la Tusa. Mulțumesc mult, domnule președinte. Domnule comisar, Deci și atunci când e vorba de obiective de climă, raportul pe statul nostru ne arată că vom rata obiective de dezvoltare durabilă și aceste două teme sunt strâns corelate pentru că, după cum vedem tot mai mult, asistăm la o deteriorare a mediului înconjurător care afectează în principal zonele cele mai puțin pregătite. Catastrofe din Mozambic din acest an au făcut milioane de victime și au costat cel puțin 3 miliarde de dolari ca pagube. Sigur, e o picătură de apă într-un ocean dacă ne gândim la degradarea mediului înconjurător, de care suntem parțial răspunzători și noi. Uh, noi nu ne asumăm această obligație care ne revine pe plan ecologic și ignorăm schimbările de clingă. Spuneați că e nevoie de finanțare uh, suplimentară și această finanțare va trebui să vină din partea statelor, dar probabil și din aplicarea principiului poluatorul plătește. Astăzi, 125 de companii și filele lor sunt responsabile de o proporție covârșitoare din emisie de gaze cu efect de seră. Până în 2015, mecanismele de pierdere și compensații nu au funcționat și aceste sume nu au fost vărsate așa cum trebuie trebuie să integrăm într-o manieră constrângătoare obiective de dezvoltare durabilă cu forță obligatorie în, în legislația noastră europeană și să impunem dezvoltarea unor politici coerente care să țină cont de protecția planetei și să garantăm aceste finanțări suplimentare, inovante, dar legale și firești pentru uh, statele în dezvoltare, pentru a sprijini statele în curs de dezvoltare din partea IDE, doamna Clisef? ID Grisset? Not, not. No? Okay, then we move on to... Nu e de față, trecem mai departe din partea ECR. Mulțumesc foarte mult, domnule comisar. Mulțumesc. Uh, Ați uh, vorbit despre ODD-uri, care sunt o mare provocare. Avem 14 obiective și 169 de sarcini pe care trebuie să le uh, rezolvăm. Iar uh, corporațiile și parlamentele trebuie să reușească să colaboreze astfel încât să atingă aceste obiective. Este nevoie de o abordare integrată cu privire la administrația multisectorială. De asemenea, societatea civilă trebuie să fie implicată și sectorul privat de asemenea. Avem așadar nevoie de o monitorizare corespunzătoare. De asemenea, este necesară o evaluare a progreselor. Acestea sunt necesare pentru ca strategiile naționale să poată fi îmbunătățite la toate nivelurile. De aici și întrebarea mea. Viitoarea Comisie Europeană va indica care sunt uh, lacunele strategiilor. Va atrage atenția asupra incoerențelor și deficitelor, pentru că este vorba de strategia până în 2030, dar este vorba și despre date statistice, colectarea, în vederea realizării unor astfel de statistici, așadar avem nevoie de o strategie complexă pentru a putea realiza Agenda 2030 până la sfârșitul anului 2019. Everyone is on the list, but I try to... Toată lumea e pe listă, însă am încercat să merg pe grupuri și să țin cont și de distribuția invideve și de echilibru între sexe. Toată lumea e pe listă, toată lumea o să apuce să-și pună întrebarea, așa că nu vă impacientați dacă imediat numele dumneavoastră nu e numit. Din partea GUE, domnul Cocales. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc mult, domnul comisar. La acest summit de la New York, Uniunea Europeană trebuie să dea dovadă de spirit de leadership la nivel mondial și de ambiții și acțiuni pe măsură. Obiectivele de dezvoltare uh, ale mileniului sunt insevrabil de acord de la Paris. Sunt un program politic pentru o tranziție rapidă și în bună o rânduială către o economie cu emisii zero de carbon. Întrebarea care se pune este cum vom putea pune noi în aplicare rezoluția din 20 uh, martie a Parlamentului, uh, care presupune că ne vom baza pe ODD-uri în toate cele întreprinse de noi, inclusiv, după cum spune Eurostatul, utilizarea lor ca etaloane, ca indicatori, ceea ce privește obiectivele comune sub noul cadru financiar multianual. Dacă vrem să reducem emisiile cu 50% în următorii 11 ani, sigur va trebui să creăm un nou uh, fond structural în următorul cadru financiar multianual cu o componentă privind schimbările de climă. Urmează doamna Insir. So, now, thank you so much, Chair, and thank you. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, domnule comisar Mimița, că ați venit alături de noi să discutăm până în aplicarea agendei 2020. Pentru mulți dintre noi e prima dată când participăm la activitatea Parlamentului și e bine că începem cu o temă atât de importantă. După cum spuneați și dumneavoastră, Uniunea Europeană trebuie să-și asume un rol conducător, să arătăm că suntem într-adevăr serioși atunci când e vorba de punerea în aplicare, obiectivelor de dezvoltare durabilă și a acordului de la Paris, pe plan intern și în politica noastră externă. Înainte de a putea fi, de a avea onoarea de a fi aleasă ca parlamentar, am uh, lucrat în materie de dezvoltare internațională și de cooperare internațională. Experiența mea îmi arată că adesea există procese paralele cu un obiectiv comun, însă fără prea multă coordonare din partea Uniunii Europene sau din partea statelor membre. De aceea, în primul și în primul rând, mă întreb dacă n-ați putea să ne spuneți mai multe ce se face în materie de programare comună și cum vedeți dumneavoastră evoluția acestor încercări și apoi în ceea ce privește întărirea abordării bazate pe drepturi în politica noastră de dezvoltare cum ar putea Europa să promoveze mai bine egalitatea între sexe, mai ales în lumina summitului din septembrie. Și de asemenea mă întreb cum ar putea Europa să promoveze mai bine dialogul social ca o tentativă de a reduce inegalitățile pe care le-a menționat și antevorbitoarea mea. Inegalități între persoane, inegalități între regiuni. Mulțumim și ultima persoane pe listă pentru această rundă, domnul Görens. Mulțumesc foarte mult. Am o întrebare extrem de simplă. Are Comisia o evaluare ex ante a impactului pe care îl va avea acordul Mercosur ce urmează a fi negociat, impact pe care îl avea asupra obiectivelor de dezvoltare durabilă? That was a very concise question. O întrebare extrem de concisă. Domnule comisar, dacă ați putea răspunde și noastră într-o manieră la fel de concisă, vom fi deosebit de recunoscători. Mulțumesc foarte mult pentru întrebările și comentariile noastre și pentru uh, contribuțiile dumneavoastră la activitatea care ne așteaptă pe noi toți în încercarea de a transforma Uniunea Europeană în principalul uh, factor de punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă ale mileniului. Prima întrebare e oricum mai generală, alte întrebări sunt mai, mai concrete. Am să încep cu întrebările care se referă la punerea în aplicare a obiectivului numărul 3 în materie de sănătate Contribuția noastră la dezvoltarea planetară generală a inclus învățământul, cultura și alte, sănătatea, însă acest lucru intră sub incidența programelor naționale și anvelopelor de dezvoltare. Noi am vrea să creștem acest angajament pe două direcții. În primul și în primul rând să întărim sistemul medical, sistemul de asistență sanitară la nivelul statelor partenere și a doua direcție presupune sprijin financiar, dar și de altă natură, pe planul politicilor, sprijin pentru inițiativele globale, cum ar fi Glondul, Fondul Global pentru combaterea marariei, tuberculozei și HIV, sau inițiativele în materie de imunizare. Deci, combinând aceste două direcții, inițiativele orizontale menite a îmbunătăți sistemele sanitare care răspund la nevoile populației și sprijinind în același timp măsurile concrete axate pe anumite maladii, considerăm că, într-adevăr, vom putea contribui în mod semnificativ la dezvoltarea capitalului uman, la dezvoltarea sistemelor de asistență medicală în perioada ce urmează. Ceea ce privește inegalitatea, sunt categoric de acord cu dumneavoastră. Este o chestiune cu implicații multiple care ar putea stimula, pe de o parte, acțiunile în materie de dezvoltare sau, pe de altă parte, ar putea să reducă în mod considerabil impactul pozitiv pe care îl are dezvoltarea și cooperarea atunci când e vorba de obiective de dezvoltare durabilă. Prin urmare, în viitor ar trebui să ne axăm mai precis pe aceste acțiuni care vizează eliminarea inegalităților. Avem, sigur, un obiectiv general care rezultă din agenda globală a obiectivelor de dezvoltare durabilă, să nu rămână în urmă nicio persoană, leave no one behind. Asta, practic, e o, o, o sinteză a ceea ce înseamnă combaterea inegalității. Deci, combinând acest principiu de nimeni nu rămâne în urmă, cu, cu restul inițiativelor am putea, într-adevăr, stimula punerea în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă. Sigur, acum e prea târziu pentru un comisar care peste trei luni își uh, încheie mandatul să mai să apuce să formuleze noi planuri, însă aș vrea ca politica noastră să meargă într-o direcție care să ne ducă la punctul la care uh, să avem indicatori pentru inegalitate, cum avem pentru chestiunile legate de uh, inegalitatea între sexe, ceva să ne permită uh, și să monitorizăm exact uh, ce se întâmplă la nivelul fiecărui proiect de dezvoltare, în ce mod acest proiect poate contribui eficient și contribuie în termeni concreți la reducerea inegalităților din societățile statelor partenere. Avem acest lucru pentru diferența de, diferențele între sexe. A fost și o întrebare aici în legătură cu creșterea impactului acțiunilor noastre din acest domeniu. Aici pot să vă spun că în planul nostru de măsuri privind combaterea inegalității între sexe am inclus o dispoziție clară conform căreia cel puțin 85% din proiectele noastre de dezvoltare trebuie să aibă relevanță și pe acest plan al inegalității între sexe. Ne apropiem acum de 70% cu această proporție și dorim uh, ca proporția să crească și să vedem lucruri similare și atunci când e vorba de inegalitate în general. Monitorizarea și îmbunătățirea responsabilității la nivelul acțiunilor noastre este o componentă a punei în aplicare a acestor obiective. Nu mai e timp să ne apucăm să numărăm banii investiție. Nu, acum trebuie să trecem de la evaluarea a ceea ce a intrat, la evaluarea a ceea ce a ieșit, a ceea ce s-a obținut, să vedem ce rezultă din proiectele noastre de dezvoltare și în acest context cooperarea pentru dezvoltare pe planul rezultatelor va deveni o componentă tot mai importantă a politicii noastre în materie de dezvoltare și când e vorba de contribuția noastră la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă am uh, convingerea că noi vom rămâne principalul jucător la nivel mondial în materie de politici de dezvoltare. Acest lucru sperăm noi și cu uh, uh, sprijinul dumneavoastră și cu contribuția dumneavoastră, acest lucru se va reflecta și în următorul cadru financiar multianual. Pentru că ce a propus Comisia Europeană este o creștere de aproape 30% pentru toate acțiunile externe, inclusiv cooperarea pentru dezvoltare. Deci dacă putem să fim uh, lideri globali în materie de finanțare pentru dezvoltare, asta înseamnă că avem și răspunderea de a monitoriza în cel mai eficient mod și de a eh, asigura responsabilizarea factorilor implicați. Sigur, uneori sunt deficiențe, uneori sunt suprapuneri la nivelul strategiilor noastre, mai ales dacă ne gândim că vorbim de 28 de state membre și, pe de altă parte, avem un buget european, instrumente europene care contribuie fiecare la atingerea punerea în aplicare obiectivele de dezvoltare durabilă. Prin urmare, în uh, cadrul financiar multianual, care se apropie acum de sfârșit, am uh, demarat acest exercițiu de, de programare comună. Facem asta acum la nivelul aproximativ 40 de țări și aici lucrăm cu statele membre, dar și cu unele dintre statele terțe cum ar fi Australia, uneori Norvegia, Canada, Japonia, Statele Unite chiar. În viitorul CFM și în, în punerea în aplicare a ODD-urilor, această programare comună, planificare comună, va juca un rol tot mai important. Apoi, în ceea ce privește corelația între obiectivele de dezvoltare durabilă și acordul de la Paris, și acțiunile în materie de climă. Aici nu mai trebuie să spunem prea multe lucruri. Ne putem uh, mulțumi în a evidenția faptul că acest concept de obiective de dezvoltare durabilă include această componentă de mediu schimbările de climă, categoric, sunt o parte integrantă a întregului exercițiu din spatele obiectivelor de dezvoltare durabilă. Acest lucru reiese și din consensul nostru pentru dezvoltare și acest consens pentru dezvoltare ar putea fi înțeles ca strategia noastră de punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, însă înțeleg pe deplin uh, acest apel al Parlamentului, în special, dar și din, care vine din partea societății civile, conform că Uniunea Europeană ar trebui să vină cu o strategie chiar mai concretă, mai detaliată de punere în aplicare a obiectivelor de dezvoltare durabilă, dincolo de acest simplu consens european pentru dezvoltare. Și, în opinia mea, cam asta ar fi direcția de lucru pentru viitoarea comisie. Cam uh, Cam asta ar fi răspunsul, fie și parțial, așa, în ceea ce privește Mercosurul. We, we have, as, as in all of... Ca în toate negocierile privind acordurile de liber schimb, studiile de impact uh, sunt realizate înainte, în prealabil. Și S-a făcut acest lucru și în ceea ce privește acordul de liber schimb cu Mercosur. De fapt, uh, au fost uh, realizate două studii de impact privind uh, sustenabilitatea, unul la nivel intern, unul extern și ambele au arătat avantajele, avantaje în termen de durabilitate care ar fi generate de acest acord de liber schimb uh, cuprinzător pe care l-am încheiat. Și nu este mare numai uh, în ceea ce privește volumul schimburilor comerciale pe care le acoperă, ci și în termeni de părți inovatoare ale acordului și standarde care sunt acoperite de către Mercosur și de acest acord. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Continuăm, vom mai lua întrebări din partea membrilor. Marian McGuinness, din partea PPE-ului. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, stimați colegi. Un comentariu. Obiectivele se referă și la Uniunea Europeană, pentru că adesea le dăm deoparte. A doua observație și întrebare se referă la agricultura durabilă și uh, siguranța alimentară și a nutriției. Pentru că există un raport care este uh, destul de îngrijorător în ceea ce privește lipsa de progres cu privire la aceste direcții. Și aș vrea să știu dacă acestea fac parte din raportul dumneavoastră. Pentru că unul dintre lucrurile care sunt subliniate uh, este uh, reducerea investițiilor publice din agricultură. Și Uniunea Europeană ne întrebăm dacă face suficient în ceea ce privește uh, acțiunile din țările în curs de dezvoltare pentru a sprijini agricultura, pentru că uh, agricultura la nivel mic uh, nu are suficiente resurse și cred că cercetarea și transferul de cunoștințe este absolut necesar la nivelul respectiv și mă întreb dacă facem suficient, pentru că, așa cum spune și raportul, uh, concluziile nu sunt uh, prea grozave și cred că este dezamăgitor să avem astfel de rezultate după patru ani de zile. Mulțumesc din partea socialiștilor. Monica Gonzalez. Intervenție fără microfon. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar. Sunt pentru prima dată în această comisie și mă bucur să discutăm despre acest subiect atât de interesant, precum ODD-urile și Agenda 2030. Este foarte important să depunem eforturi pentru a realiza obiectivele până în 2030, să ne gândim și la relația cu Africa, pentru că și acolo s-au investit foarte mulți bani, 44 de milioane de euro. Înțeleg uh, că au existat uh, dificultăți în integrarea obiectivelor uh, privind dezvoltarea durabilă în această agendă. Sunt de acord că Parlamentul ar trebui să dezvolte eventual uh, propuneri mai concrete decât ceea ce s-a întâmplat până acum, astfel încât să se reflecte ceea ce s-a convenit în anul 2007 între Consiliu și celelalte instituții. Atacurile la nivelul sistemului multilateral, care vin din mai multe părți, ar trebui să ne facă să ne gândim la mai multe aspecte, cum ar fi reducerea eh, inegalităților de la nivel social, pentru că acestea generează foarte multe probleme și eh, inițiative precum Spotlight sunt foarte importante, dar nu trebuie să uităm că uh, componenta internațională este foarte importantă. De asemenea, diversitatea. Și, în al doilea rând, ar trebui să ne gândim la dimensiunea transversală, pentru că este foarte important să includem și să creăm alianțe cu actorii locali, cu ONG-urile, cu primăriile locale și, în al treilea rând, ar trebui să avem parte de o tranziție cinstită, o tranziție ecologică în acele regiuni ale lumii care sunt mai vulnerabile. În America Latină, Africa, continentul care are cea mai mică responsabilitate în ceea ce privește contaminarea internațională, dar care suferă cele mai mari uh, probleme din cauza schimbărilor climatice. Pactul uh, internațional privind refugiații, de asemenea, joacă un rol important. S-a intervenit de multe ori propunându-se uh, reglementarea uh, în acest domeniu și mă întreb, domnule comisar, ce putem să facem astfel încât uh, să obținem rezultate concrete înainte să se încheie mandatul, astfel încât uh, refugiații din motive uh, de schimbări climatice să nu mai aibă de suferit. Cred că trebuie să acționăm pe toate aceste direcții Președintele întrerupe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Încercăm să ne rezumăm la un minut. Excusez-moi, je pas. Mă scuzați. Da, bună ziua, domnule comisar. Le mulțumesc celor doi copreședinți pentru această ședință comună. Eu uh, sunt membră în ambele comisii, atât DV cât și ENVI. Întrebarea mea este una mai generală. Sunt uh, nou aleasă aici în Parlamentul European, așa că Mă bucură foarte mult această mare ambiție pe care ne-o comunică Comisia Europeană astăzi. Mă întreb însă, oare dacă nu suntem puțin schizofrenici, dacă vom reuși să facem ca obiectivele de dezvoltare durabile să fie așa cum le dorește acordul de la Paris, să fie cu adevărat parte din toate strategiile Uniunii Europene la un nivel capilar. Adică să fim complet aliniați în toate lucrările noastre la aceste obiective. Mulțumesc! Thank you. Uh, then from ECR. Mulțumesc din partea ECR, Ana Zalewska. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Ați uh, constatat că Uniunea Europeană îmi dorește să fie jucătorul cel mai important în ceea ce privește dezvoltarea durabilă în condiții uh, corecte. Și pentru a fi cei mai buni, trebuie să nu fim uh, orgolioși. Este nevoie să arătăm doar care sunt exemplele cele mai bune și pentru a avea exemple bune, avem nevoie de un bilanț bun al uh, pierderilor și uh, câștigurilor. Și de asemenea trebuie o planificare bună pentru viitor. Și dumneavoastră, domnule comisar, ați participat la pregătirea bugetului pentru următorul cadru financiar multianual. Spuneți-mi, vă rog, uh, dacă au fost prezentate aceste priorități, pentru că eu cred și nu cred că sunt singura care crede acest lucru, că anumite priorități exclud alte priorități. Trebuie să privim bugetul, să ne gândim la agricultură și nu putem să permitem ca agricultura să beneficieze de mai puțin bani decât în trecut. Agricultura durabilă are nevoie de bani astfel încât terenurile, solurile să fie protejate. Așadar, vă rog să-mi oferiți un răspuns la întrebarea mea. Președinte, mulțumesc din partea alte, Dominic Bilder. Merci, monsieur le commissaire, pour vos explications. Bien sûr, les... Mulțumesc, domnule comisar, pentru explicații. Desigur că cu toții suntem de acord cu aceste obiective de dezvoltare durabilă. Însă nu știu dacă le putem uh, integra în semestrul european, pentru că asta însemna să privăm statele membre de orice fel de autonomie, de pildă în materie energetică, unde Uniunea Europeană este pentru energii regenerabile, fără nicio rezervă, deși știm că energia eoliană, de pildă, are nenumărate dezavantaje. Să nu uităm că diavolul întotdeauna se ascunde în detalii și mă uit la raportul Eurostat, văd că el practic ne arată ca fiind pozitivă creșterea comerțului cu țările în curs de dezvoltare, dar să nu uităm că între acestea se numără și China, iar China știm bine că face dumping masiv împotriva industriilor noastre. În plus, se importă din țări mai puțin avansate, așa zise, unde avem și țări francofone, Acestea reprezintă doar 2% din total. Raportul confirmă ceea ce știam deja. China are un monopol aproape pe continentul african și reprezintă o mare parte din exporturile care ajung acolo, chiar înaintea Uniunii Europene. Cum facem să reducem dependența față de China și cum protejăm continentul african de această dependență? Rory Palmer. Mulțumesc din partea de Rory Palmer. Mulțumesc. Mâine între uh, unul dintre statele membre va avea un nou uh, prim-ministru. Un nou prim-ministru care a vorbit despre închiderea Departamentului uh, Britanic pentru uh, Relații Internaționale, a vorbit despre reducerea uh, bugetului britanic pentru asistență internaționale și realinierea uh, priorităților de politică internațională pentru a sprijini interesele comerciale și nu eradicarea uh, sărăciei și uh, nu uh, vrea să contribuie atât de mult la realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă la nivel mondial. Cred că îi pasă mai mult despre multilateralism și nu pune atât de mult accentul pe realizarea obiectivelor de dezvoltare durabilă. Așadar, care ar putea să fie mesajul dumneavoastră pentru viitorul prim-ministru al Regatului Unit? Martin Hall. Mulțumesc uh, din partea Renew, Martin Hall. Mulțumesc, uh, domnule comisar. Sunt foarte bucuros că v-ați referit la monitorizare în mod repetat. Este un pic plictisitor, însă este foarte important uh, pentru că, în contextul forumului politic la nivel înalt al ONU, este important să se înțeleagă că este vorba de 230 de indicatori care au fost sau nu atinși. Există date referitoare la întreaga populație și uh, manipularea acestor date este interesantă. Însă, trebuie uh, să ne asigurăm că lucrurile se uh, desfășoară desfășoare corect. Dacă este să ne uităm la procentul de 20% al celor mai săraci, se sugerează că copiii sub 5 ani nici măcar nu sunt înregistrați la naștere, deci nu beneficiază de acest act de bază, astfel încât apar o grămadă de probleme referitoare la drepturile de bază, sănătate și așa mai departe. Nu putem să ne asigurăm că cei mai, uh, trebuie să ne asigurăm că cei mai săraci nu sunt lăsați în urmă. Așadar, întrebarea mea este dacă Comisia Europeană și Uniunea Europeană va investi în uh, înregistrarea uh, civilă și în sistemele de înregistrare a datelor, astfel încât să ne asigurăm că cei mai săraci și mai vulnerabili nu sunt invizibili în acest proces. Mulțumesc. Ultima întrebare, Eleonora Elec. Grazie, Presidente. Scuze. Innanzitutto grazie per il lavoro che ha già... Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, domnule comisar, pentru munca pe care ați făcut-o în mandatul dumneavoastră. Revin cu o întrebare pusă de colegi, care reia o rezoluție pe care a adoptat-o Parlamentul în mandatul trecut, în legătură cu strategia globală pentru implementarea agendei pentru dezvoltare durabilă. Am cerut acolo măsuri concrete cu termene precise. Am cerut un sistem de monitorizare, de măsurare a stadiului în care ne găsim. Asta a cerut Parlamentul nostru în mandatul anterior. Dumneavoastră astăzi ați făcut o aluzie la un astfel de sistem, însă cred că acum ne găsim într-un moment crucial. Uniunea Europeană are o nevoie mare de un astfel de sistem. Colega antevorbitoare a menționat uh, problema copiilor copiii din uh, Uniunea Europeană și din afară trăiesc într-o situație dramatică. Sunt uh, aproape 27 de procente de copii care uh, trăiesc în excluziune sau în sărăcie. În plus, sunt destule țări în care UNICEF a arătat că S-au făcut progrese insuficiente pentru dezvoltarea durabilă și pentru îmbunătățirea situației copiilor. În plus, sunt multe țări în care ne lipsesc datele. Ce are intenția să facă Comisia în acest sens? Mulțumesc! Mulțumesc tuturor membrilor pentru întrebări și dau cuvântul acum comisarului. Pentru a răspunde întrebărilor dumneavoastră, da, într-adevăr, de câteva decenii, foamea din lume a scăzut. Însă, din păcate, din 2015 încoace, așa cum arată rapoartele competente, foamea a crescut. În ciuda eforturilor susținute, nu numai din partea Uniunii Europene, ci și ale comunității internaționale de a se concentra pe siguranța alimentară și pe aspectele care vizează nutriția. Ne-am angajat uh, pe parcursul acestui CFM și am angajat peste 8 miliarde de euro în programe care vizau uh, siguranța alimentară și intenționăm să continuăm pe această direcție cu și mai mult uh, elan împreună cu partenerii noștri, cu toate instituțiile abilitate și cu toți actorii implicați. Sperăm că cu noul buget al Uniunii Europene vom avea o creștere de cel puțin 30% uh, pentru acțiunile externe și internaționale și sperăm că acești bani vor putea fi uh, transformați într-un angajament mai mare în ceea ce privește aspectele și programele privind siguranța alimentară și asigurarea nutriției. Cu siguranță, agricultura și siguranța alimentară vor rămâne o prioritate importantă printre prioritățile noastre. acolo unde vor exista intervenții ale Uniunii Europene pe partea de dezvoltare și obiective de dezvoltare durabilă, respectiv implementarea acestora. S-a repetat uh, în, mo- în mod constant nevoia de a consolida legătura între schimbările climatice și acțiunile care se fac în acest sens și acțiunile pe partea de dezvoltare. Doresc să vă atrag atenția asupra faptului că Așa cum am spus deja, lucrăm acum și vom continua să facem acest lucru împreună cu statele membre pe planurile lor de dezvoltare națională. Vorbim de planuri de dezvoltare națională integrate pentru fiecare stat în parte. Dar nu vrem să facem acest lucru izolat de alte politici. Pentru că este nevoie de coerență în uh, direcția dezvoltării. Așadar, insist uh, asupra aducerii la oaltă a strategiilor de dezvoltare națională din țările partenere și a contribuțiilor identificate la nivel național în ceea ce privește schimbările climatice. Pentru noi aceasta este o abordare integrată. Să aducem la oaltă angajamentele de dezvoltare și angajamentele pe partea de schimbări climatice de la nivel național. În general, dorim să ne sporim sprijinul pentru dezvoltare oferit partenerilor noștri s-a propus uh, un obiectiv de 25% ca dezvoltare generală, 25% să fie cu relevanță pentru uh, acțiunile în ceea ce privește schimbările climatice. Bineînțeles că este uh, la latitudinea dumneavoastră a Comisiei să stabilească acest nivel. 25% ar putea să fie un nivel scăzut, ar putea să fie unul ridicat. Eu nu cred că este ridicat, ba chiar din contră. Însă, aceasta este altă zonă în care trebuie să combinăm uh, acțiunile noastre pe partea de dezvoltare și de schimbări climatice. În ceea ce privește energia regenerabilă, va trebui să fim în continuare cât se poate de angajați pentru a sprijini dezvoltarea energiei, energiei regenerabile și a surselor de energie regenerabilă la nivel mondial. Ar trebui să continuăm programele de cooperare și uh, să ținem cont de promovarea acestor surse de energie regenerabilă. Avem uh, așa numitele Big Bets, dorim să avem uh, cam 400 de milioane de oameni pentru a uh, spori accesul la energii regenerabile, așadar pentru cel puțin 400 de milioane de persoane. Pentru a construi cel puțin 6,5% uh, gigavați de energie, de surse de energie regenerabilă și să descreștem cu 15 milioane de tone uh, de CO2 emisiile prin uh, aceste proiecte de acces la surse de energie regenerabilă până în anul 2020. Obiectivele privind energia regenerabilă vor rămâne la fel de puternice în politicile noastre de dezvoltare. Sunt de acord că ar putea să apară anumite probleme, diavolul se ascunde în detalii, după cum bine știți, însă suntem dispuși să lucrăm pe această direcție, suntem dispuși să încercăm să îndepărtăm orice dificultate de pe agenda atunci când vine vorba despre energia uh, regenerabilă ca sursă de dezvoltare durabilă. În ceea ce privește China, aici povestea este mai lungă. Aș dori să vă o împărtășesc uh, într-o manieră concisă, însă. De fapt, uh, nu aș vrea să subestimez rolul și impactul pe care îl are China în ceea ce privește contribuția și politicile de dezvoltare, mai ales în Africa, însă este un fapt cert faptul că în continuare, Uniunea Europeană, Europa, membrele, statele membre sunt uh, în continuare partenerul uh, pe partea de dezvoltare cel mai important al Africii, partenerul care investește cel mai mult uh, și partenerul comercial cel mai important în relația cu Africa. 40% din investițiile directe străine sunt din partea Uniunii Europene. China este la 5% în continuare. Acesta este un instantaneu al uh, relațiilor care există și cred că mm, trebuie să înțelegem că așa stau lucrurile. Am început uh, dialogul cu China și încercăm să găsim o cale astfel încât, în ceea ce privește programele pilot, uh, în țările în care se desfășoară astfel de programe, să vedem dacă este posibil să existe mai multe acțiuni de dezvoltare complementară decât uh, o altfel de abordare în care să uh, se aducă la oaltă diversele contribuții. Nu am reușit să ajungem încă la un rezultat final, nu am uh, căzut de acord cu privire la o abordare concretă, um, cel puțin nu în cele trei țări pilote despre care vorbeam, însă ar putea să fie o cale. Uh, încercăm să găsim uh, o modalitate de a lucra mai degrabă împreună decât unul împotriva celuilalt atunci când vine vorba despre uh, dezvoltare durabilă, mai ales în Africa. Într-adevăr, dimensiunea digitală pentru dezvoltare este tot mai importantă și devine mai importantă pe zi ce trece în contextul uh, realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă. De aceea, avem programe speciale de digitalizare suplimentară a programelor pentru dezvoltare pentru a facilita, printre altele, o acoperire mai bună a înregistrării civile, mai ales în Africa, dar și în Africa de Vest. Acolo facem eforturi uh, în ceea ce privește updatarea și digitalizarea registrelor uh, de date civile. Deci dacă vom continua pe această linie, cred că am putea veni cu o contribuție importantă, nu numai în ceea ce privește registratura, ci și uh, progresul tehnologic și crearea de locuri de muncă și industrializarea uh, Africii pe viitor. Perfect. Uh, thank you so much. Uh... Perfect. Mulțumim foarte mult, domnule comisar, pentru aceste răspunsuri pe care le-ați dat uh, colegilor eurodeputați. Știm că acum dumneavoastră nu mai aveți timp, trebuie să părăsiți sala. Asta nu înseamnă că ceilalți uh, pot să plece, pentru că mai avem și altele de discutat. În orice caz, vă mulțumesc, domnule comisar. Noi aici la Parlament uh, ne vom pregăti. Vom merge la New York, la summit și trebuie să ne gândim uh, la o strategie proprie pentru a implementa aceste ODD-uri. Mulțumim încă o dată pentru timpul acordat. Yes, uh, we also at this, uh... La această ședință avem uh, plăcerea de a vă spună că îi avem uh, invitați și pe Rafaele Mauro Petricione de la DG Clima și pe Cristian Leffler de la SAE. Ambii participă la ședința noastră, așa dar o să le dau cuvântul pentru comentarii suplimentare, dacă doresc, să completeze ceea ce a spus comisarul. Întâi, domnul Rafaele Mauro Petricione. Thank you, Chair. Good afternoon. Um... Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua tuturor. Un uh, lucru pe scurt pentru a completa ce a spus comisarul. Președintele intervine. O să vă rog să vă deplasați ca să putem să vedem. Domnul de la DG Climă dorește să ia cuvântul. Vrem să-l și vedem. Se poate acum? Da. Deci, pe scurt, vreau să mă refer la modelul de dezvoltare pe care îl oferim țărilor în curs de dezvoltare. Oferta noastră sau paradigma pe care am avut-o până acum este practic moartă. Până acum uh, încercam să le ajutăm pe aceste țări să se dezvolte așa cum am făcut-o noi, lucru care uh, s-a dovedit care are efect de bumerang, s-a întors împotriva noastră. Deci, ce am oferit până acum nu funcționează și uh, de asta trebuie să schimbăm paradigma politicii noastre de dezvoltare externă, iar pentru asta trebuie să modificăm propriul model economic. Exemplul energiei regenerabile este unul foarte bun. Dacă vrem să convingem țările în curs de dezvoltare să investească în energie regenerabilă cu ajutorul nostru, o facem pentru că noi avem deja aceste investiții și am dovedit că ele funcționează. Totodată, va fi foarte greu să convingem 800 de milioane de africani care nu au acces la energie să treacă direct la energie regenerabilă, să facă acest salt peste energia fosilă, dacă noi continuăm să ardem cărbune aici și nu dezvoltăm și mai mult partea de regenerabile. Știm că acest model nu putem să-l schimbăm peste noapte, avem planuri de schimbare. Acum uh, discutăm despre cum să consolidăm planul. Mai eu nu zic să nu facem nimic în țările în curs de dezvoltare până nu ne rezolvăm propriile probleme, însă să fim conștienți că există această problemă și țările în curs de dezvoltare percep această contradicție care îngreunează situația acolo. Să fim conștienți. Mulțumesc. Îi dau cuvântul domnului Cristian Leffler. Thank you very much. Uh... Mulțumesc foarte mult. Ca să continui intervenția colegului Petricione, cu care sunt complet de acord, și ca să răspund la una sau două dintre întrebările adresate de eurodeputați, aș zice următoarele. Deja am parcurs o cale destul de lungă în integrarea obiectivelor de dezvoltare durabile în politicile noastre interne și externe. Sigur, mă pot referi mai mult la cele externe. Aș spune că cele două cadre pe care le-am dezvoltat până acum, unul cu sprijinul și îndrumarea Parlamentului European, este acel consens pentru dezvoltare, care a fost renuit în urmă cu câțiva ani și care se întemeiază în mod explicit pe ODD-uri, pe, pe dezvoltarea durabilă, iar cel de-al doilea cadru avem uh, noul cadru pentru politică externă și de securitate. Poate că la o primă vedere acest lucru pare surprinzător, pentru că Documentul privește întâi uh, securitatea și bunăstarea Europei, a cetățenilor europeni, însă nu ar trebui să surprindă că are și o dimensiune externă, deoarece noi funcționăm într-un cadru global și este clar că stabilitatea, securitatea și prosperitatea celorlalte țări din lume reprezintă o condiție pentru stabilitatea și prosperitatea noastră aici în Europa. Ne bucură să vedem că astăzi uh, se ține o ședință comună a comisiilor Envi și DV, pentru că acest lucru reprezintă modelul uh, pe care funcționează ODD-urile. Este un model care combină diversele sectoare și dimensiuni, mediul, clima, economia. Dacă nu intervenim în toate, nu vom reuși să facem ce ne-am propus. Așadar, trebuie să combinăm politicile interne, externe, cele prin care colaborăm cu alte țări din lume, colaborare pur și simplu sau colaborare în materie de dezvoltare. Să ne asigurăm că și ceilalți sprijină obiectivele noastre în materie de schimbări climatice. De aceea, propunerile pe care le facem în cadrul noului CFM pentru instrumentul de cooperare externă reflectă un accent mai mare pe obiectivele climatice, o țintă pe care ne o asumăm în cadrul asistenței externe și a fost o surpriză plăcută în, pentru Parlament, pentru Consiliu și state membre atunci când uh, toată lumea a declarat că dorim să consolidăm și mai mult această dimensiune a cooperării. Aceste eforturi vor fi completate de către o cooperare intensă la nivelul Comisiei între direcțiile pentru climă și pentru mediu. Și în acest sens, noi în ultimii ani am um, elaborat un plan pentru diplomație climatică, diplomație activă, pe care îl implementăm cu statele membre. Suntem acum la a patra generație și, grație lui, putem să îi uh, contactăm pe partenerii din lumea întreagă înainte de fiecare reuniune, fiecare summit COP pentru a îi atrage în, uh, într-un demers de colaborare. De aceea punem atât de mult accent pe consolidarea sistemului de dezvoltare pe care îl oferă Uniunea Europeană Vrem să ne asigurăm că prin acest tip de cooperare putem realiza țintele ambițioase fixate prin acordul de la Paris. Mulțumesc! Thank you so much, uh, for... Mulțumim foarte mult pentru aceste declarații. Văd că nu mai dorește nimeni să pună întrebări, nicio mână pe sus. Poftim? A, trageți noastre concluziile primul. Nu. Ca să păstrăm buna colaborare, buna cooperare, trecem la partea de concluzii. Întâi uh, președintele Enve și apoi eu. Thank you very much. Uh, I, for me it was all Mulțumesc foarte mult. Era absolut uh, în regulă să tragi tu primul concluziile, dar măcar. Mă rog, ce vreau să spun este că Summitul de la New York va fi de o importanță vitală. Acolo vom trimite o delegație, iar la începutul lui septembrie acea delegație va avea o întâlnire constitutivă pentru a ne asigura că la New York chiar facem pași înainte în acest proces. Meredith McGuinness ne-a amintit uh, de mai multe ori că aceste obiective de dezvoltare durabile nu sunt doar pentru țările în curs de dezvoltare, ci și pentru noi. De aceea să nu uităm acest lucru pentru că uneori e mult prea ușor să ne uităm doar în afară, dar uh, să nu uităm că și statele membre și Uniunea Europeană are încă multe de făcut. De aceea trebuie să promovăm implementarea ODD-urilor și la noi acasă. Asta din uh, punctul de vedere al Envi. Colegii de la DEVE știu că vor avea și mâine ședință. În orice caz, uh, noi, Comisia Envi, ne încheiem aici ședința și ne reîntâlnim pe 4 septembrie. Perfect. So, let me remind... Perfect. Amintesc membrilor Comisiei DV că noi ne revedem mâine la ora 9 dimineața. Avem o agendă foarte încărcată, iar celor de la Invi le doresc uh, o vară frumoasă. Mulțumesc! Okay.